Onorevole Benova a chiesto... Are cuvântul doamna Benova. La explicații de vot. Prego. Nu funcționează mic. Aveți cuvântul, doamnă. Nu vă funcționează microfonul. V-am ruga să vă mutați la uh, locul uh, domnului Sasoli, unde funcționează microfonul. Buongiorno. prego i servizi di controllare perché non funzionano i microfoni. Rog serviciile tehnice să vină să controleze de ce nu funcționează microfoanele din sală. Vuol riprovare, onorevole Benova? Cosa? Sì. Europa, europar.europa.eu Sì. Gianni. Eh, stiamo cercando di risolvere il problema attraverso i nostri servizi. Rugăm serviciile tehnice să vină să rezolve această problemă cu microfoanele. Onorevole Benova, devi aspettare un attimo, mi dispiace tantissimo. Doamnă Benova, vă rog să așteptați uh, un moment. Îmi cer scuze pentru această problemă tehnică. Ea nu ține de controlul meu, din păcate. He says that he wants an oral explanation, but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 Mulțumesc, doream doar să-mi explic votul în legătură cu raportul din proprie inițiativă al domnului Lechner, pentru că consider că este un raport foarte important. Dacă am putea să ne explicăm votul în legătură cu acest uh, raport, mai uh, bine aș vrea să o fac. Stimați colegi, foarte pe scurt, acesta este un raport din proprie inițiativă pe care eu îl consider foarte important. Am discutat aseară. Este un raport uh, care dorește să interconecteze registrele de comerț sau uh, rapoarte similare pentru uh, persoanele fizice și juridice, astfel oferindu-se uh, informații extraordinar de bune pentru creditori sau partenerii de afaceri ai unui subiect, creând astfel o mai bună certitudine juridică în relațiile de afaceri. Se dorește stabilirea unor date despre anumite entități, astfel uh, um, interconectând registrele de comerț pentru piața comună. Este vorba și despre o metodă de a integra totul uh, pentru sistemul juridic. Mulțumesc. Mulțumim, uh, doamnă Bernova. Îmi cer scuze din nou pentru această problemă tehnică. Ați rămas la timpul alocat de un minut, foarte bine. Domnul Dorehan are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cu siguranță vă aduceți aminte scena din filmul Dr. Jivago, unde um, aristocrații se bucurau de șampanie în lumina aurie a unui restaurant, câtă vreme în afara restaurantului existau revolte. Azi dimineață mi s-a amintit, nu pentru prima dată, acest moment cinematografic. Uh, Există un sondaj uh, Eurobarometru care ne arată faptul că o minoritate a uh, cetățenilor europeni consideră acum că Uniunea Europeană uh, este în beneficiul nostru. Am auzit scuze domnului Doș al lui Verhofstadt, dar nu uh, se face destul. Președintele Comisiei ne-a spus că până la urmă este vina statelor membre. Bănuiesc că, că în natura umană nu te poți învinovăți pentru lipsa de popularitate. Dar poate ar fi bine să ne aducem aminte că poate această criză are legătură cu euro Uh, cu uh, uh, cheltuirea banilor publici. Dați-mi voie să închei cu cuvintele lui Edmund Burke care sunt actuale. Doar pentru că câțiva cosași reușesc să ne sară în ochi, nu înseamnă că nu sunt și alte uh, animale uh, în zonă care să ne atragă atenția. Deci nu doar cei care fac zgomot sunt singurii locuitori ai unui câmp. Onorevole, diamo ora la parola all'onorevole Pablo Zalba. Mulțumesc. Ajungem la raportul uh, dăm cuvântul doamnei Roitova cu privire la raportul Zalba Bidegain. Mulțumesc, domnule președinte. Acordul cu Corea are și un călcâi al lui Ahile. Este ceva greu de controlat și uh, poate fi în detrimentul industriei europene. Discutăm acum despre eh, taxele zero ale importurilor din Corea și din China. Este un pas fără precedent care nu aduce un avantaj reciproc pentru Uniunea Europeană. De aceea nu sprijin acordul cu Corea. Există un raport INTA care încearcă să sublineze aceste aspecte și să introducă măsuri protecționiste mult mai ușor. Acordul trebuie să fie votat înainte de ratificare pentru că altfel vom submina uh, industria auto europeană și mă bucură faptul că votul a fost amânat. Președintele, mulțumesc. Există vreo problemă, domnule Andreu? Da, spune deputatul. Numai ca să fiu... Aș dori să știu știu dacă pot să iau, uh, iau cuvântul acum la justificarea votului. Vreau să vorbesc despre raportul, despre două raporturi. În primul despre raportul Winkler. Aș dori să fiu sigur că pot să iau cuvântul pe cele două rapoarte. A, ah, su quelle relazioni mi dicono i servizi che non c'è, non c'è stato... Serviciile mi indică că nu a existat o dezbatere în legătură cu aceste rapoarte și pentru că nu au existat amendamente în plenară, nu vor avea loc explicații de vot conform regulamentului de procedură. Bine, deci nu vom avea explicații pentru vot pentru aceste voturi. Președintele, trecem acum la raportul Bove și îi dau cuvântul domnului Paolo Patolozzi. Signor Președinte, la ringrazio, mi scuso. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze. Vreau doar să subliniez erodarea veniturilor fermierilor și cum acestea duc la uh, scăderea marjei de profit în industria agricolă se ajunge la o marginalizare a sectorului agricol, ceea ce înseamnă că uh, se reduce activitatea în acest sector. Noi trebuie să ne angajăm într-o luptă împotriva acestui fenomen, după cum a spus și Comisia Europeană. Eu susțin necesitatea unei acțiuni și în anumite domenii. Se vorbește aici despre specula globală în legătură cu materiile prime. Trebuie să asigurăm o transparență a prețurilor care va fi corectă pentru fermieri și va ajuta și la eliminarea anumitor dezechilibre care duc la abuzuri din partea anumitor operatori. Trebuie ca agricultura să fie un simbol al stabilității economice și sociale Trebuie să fie o, o, un pas spre lumea globalizare. Urmează domnul Iar. Intervenție fără microfon. Geht das Mikro, ja, Herr äh, Domnul Iar, văd că acum funcționează microfonul. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că astăzi am luat o decizie foarte bună, bună pentru fermieri, bună pentru consumatori, dar și pentru economia europeană pe ansamblu. Cel mai important lucru cu privire la raportul în proprie inițiativă este semnalul politic pe care le emite. Este un semnal către lanțul de aprovizionare, un semnal că fermierii au dreptul să fie remunerați cum trebuie, cum se cade pentru activitatea lor. Situația actuală nu mai poate continua astfel. Trebuie să avem și noi, ca și consumatori, oportunitatea de a cumpăra produse la un preț bun, dar să nu uităm și de producători. În momentul în care uh, în momentul în care valorificarea termică aduce mai mulți bani în procesul de producție decât uh, produsul final în sine, atunci ceva funcționează prost. Prin urmare, trebuie să intervenim și conținutul acestui raport ne permite să facem tocmai acest lucru. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Are acum do- cuvântul doamna McGuinness. Thank you. Mulțumesc că uh, am susținut uh, raportul uh, domnului Bove și mă alătur comentariului colegului nostru Ian pentru că transmitem un mesaj clar uh, politicienilor și celor din lanțul economic că Parlamentul uh, face afacere aici. A avut o dezbatere uh, viguroasă anul trecut, nu toată lumea este de acord cu întreg conținutul acestui raport, însă cu toții suntem de acord că fermierii nu pot fi stoși la nesfârșit, pur și simplu sunt lăsați să sângereze până la moarte și asta se reflectă în prețul pe care îl plătim cu toții pentru alimente în supermarketuri și această situație trebuie oprită. Trebuie să ne gândim la rolul actorilor dominanți uh, pentru sectorul alimentar și trebuie să ne intereseze și ceea ce se întâmplă pe piața globală uh, și modul cum aceasta influențează producătorii noștri alimentari. Mă bucură faptul că acest uh, raport a primit dezbaterea și sprijinul uh, de uh, pe care îl meritau pentru uh, a putea stopa aceste măsuri la timp. Mulțumesc! Mulțumim! Doamna Roitova are cuvântul acum. Eh, podpořila jsem spravu o spravedlivă. Mulțumesc că am susținut acest raport în legătură cu venituri corecte pentru fermieri. Se vorbea aici despre o proastă funcționare a lanțului de furnizare în Uniunea Europeană. Există o diferență între prețurile mici pe care le primesc fermierii și prețurile mari pe care le plătesc consumatorii. Există o, și o discriminare de neacceptat uh, împotriva fermierilor din noilor, noile state membre datorită uh, subvențiilor inegale. Cehii, fermierii, fermierii cehi nu primesc suficiente subvenții pentru produse cum ar fi laptele. Uh, subvențiile în vechile state membre sunt mai mari. Mulțumesc, doamna Roitova. Are cuvântul doamna Ines Weider. Uh, paldies, priekšsēdētāji. Es uzskatu, ka šis ziņojums... Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport, care discută despre împărțirea echitabilă a veniturilor pentru fermieri este unul extrem de necesar. Asta pentru că prețurile de producție au crescut, costurile au crescut în contextul în care aceste lucruri s-au întâmplat mult mai repede decât uh, au avut femeile posibilitatea de a obține banii necesari. Supermagazinele sunt cele care nu au nimic de pierdut în acest proces. Obiectivele Uniunii Europene, Uniunii Europene au fost acelea de a îmbunătăți situația agricultorilor, însă vedem că nu toate obiectivele propuse pot fi atinse. Există mijloace, însă nu vedem rezultate. Agricultorii din tinerile țări europene au de pierdut, dacă este să comparăm situația acestora cu cea a fermierilor din țările europene mai puternice. Asta din cauza că cei din urmă primesc mai multe ajutoare de la stat. Vedem că principiile de coeziune uh, sunt și ele amânate din, în implementarea lor din această cauză ar trebui să stabilim foarte clar uh, care este situația dintre supermagazine și fermieri. Vă mulțumesc, spune președintele. Uh, thank you, Mr. President. Sean Kelly are cuvântul. Support uh, this. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să susțin și eu acest raport Practic, titlul spune totul, venituri echitabile pentru agricultori și aici se indică faptul că deja de foarte multă vreme agricultorii n-au avut venituri echitabile. Din fericire ne îndreptăm uh, pe direcția cea bună. Aceștia uh, fermieri trebuie să uh, aibă o situație echitabilă în raport cu supermarketurile. Asta nu s-a întâmplat până acum. Transmitem practic un semnal corect acum și de acolo mergem mai departe. Avem nevoie de o politică agricolă comună bună pentru a asigura um, lanțul alimentar și în uh, viitor și sperăm să putem lua măsuri în acest sens cât se poate de repede. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Kelly. Trecem mai departe și discutăm raportul Portas. Dau cuvântul doamna, uh, doamnei Romana Cizeli. Cilo o financieranju in delovanju Evropskega sklada za prilagoditev. Mulțumesc, domnule președinte. În acest raport este vorba despre ajustarea la globalizare. Fondul European, eh, principiul de solidaritate presupune un mecanism european de care să beneficieze toți cetățenii europeni, în special când se află în impas. Însă s-a dovedit că fondul nu funcționează așa cum ar trebui, motiv pentru care aștept de la Comisie un răspuns ferm astfel încât să, se, să fie revizuit, revizuită structura fondului de, de ajustare la globalizare. În ceea ce privește independența acestui fond, uh, există aspecte care mai trebuie soluționate. Răspunsul pe care trebuie să-l dăm trebuie să fie unul politic, pentru că Uniunea Europeană, pe viitor, trebuie să promoveze ocuparea forței de muncă prin alte instrumente. Trebuie să asigure și competitivitatea la nivel economic și altele. Astfel, trebuie să creăm un mecanism care să-i protejeze tocmai pe cei care nu pot să se adapteze foarte ușor la mecanismele noi. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Eh, in quanto shadow era doamna Matera. Questa relazione di iniziativa per il gruppo am fost raportor din umbră pentru acest raport din, de inițiativă din partea PPE și îi mulțumesc raportoarei pentru munca excelentă și pentru conlucrarea cu toate grupurile politice. Vă reamintesc că acest raport conține sugestii cheie în legătură cu îmbunătățirea acestui fond la evaluarea intermediară. Aceste abordări sunt conforme cu evaluările făcute de către Comisia Bugete în timpul 2010. Este vorba de uh, fluidizarea procedurilor. Dacă privim climatul dificil pentru companii în momentul actual și cererile de susținere care vin din partea statelor membre, mi se pare important să subliniem în raport necesitatea de a extinde până în 2013 acoperirea prin acest fond pentru a-i ajuta pe lucrătorii care au fost disponibilizați ca urmare a crizei monetare. Europa trebuie să transmită un mesaj clar de redresare economică și acest fond este un mesaj puternic pe care îl putem trimite cetățenilor. Mulțumesc, doamnă Matera. Are cuvântul acum doamna Ines Vaidere. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să ținem cont de faptul că Fondul pentru ajustare la globalizare a fost creat pentru a reduce rata șomajului și pentru a crea noi locuri de muncă. Însă, suntem cu toți îngrijorați de faptul că 500 de milioane, um, sumă care ar trebui uh, alocată acestui fond, nu este utilizată în totalitate. Există țări care nici măcar nu au solicitat bani de la acest fond. După începutul acestei după începutul crizei economice și financiare, Comisia a început să simplifice procedurile de alocare de fonduri statelor membre. Însă ar trebui să continuăm în acest spirit, în special în ceea ce pește noile state membre, unde foarte multe IMM-uri acum înregistrează mari probleme în multe sectoare economice. Ar trebui să ne dea de gândit acest lucru și ar trebui să ne gândim că fondul de ajustare la globalizare ar trebui să ajute tocmai acele uh, state unde IMM-urile sunt foarte active. Mulțumesc, spune președintele. Domnul, domnul are cuvântul. raportul Bover. Przepraszam, nie wiem dlaczego să pominięty. Mulțumesc. Îmi cer scuze, am impresia aveam impresia că ați sărit peste mine. Astăzi s-a discutat un uh, raport important, uh, venituri echitabile pentru agricultori, Până la urmă, lanțul alimentar uh, practic depinde uh, de lungimea uh, drumurilor pe care călătoresc producătorii de la câmp până la consumatori. Fermierii au puțin de a face cu circumstanțele care țin de acest drum. Trebuie să mai analizăm și relația dintre uh, prețuri și produse și uh, trebuie să evităm uh, acceptarea activităților de tip monopolist din partea ranțurilor de retail. Unii doresc să-i priveze pe agricultori de orice fel de control, uitând faptul că până la urmă fermierii sunt neorganizați și vor avea de pierdut până la urmă. Acum discutam un alt raport, dar oricum nu e o problemă că v-ați referit la cel al domnului Bove. Trecem acum mai departe la raportul uh, SWIFCA și dau cuvântul domnului Bruno Goldiș. Domnule președinte, raportul colegului nostru SWIFCA uh, dă dovadă de competența sa și de căutarea în legislația existentă, în legislația existentă și în uh, uh, convențiile internaționale, care câteodată in, uh, conțin prevederi contradictorii. Însă se rezolvă doar o parte a problemei. Este un domeniu în care legislația europeană este legitimă. Nu armonizarea legilor de fond, care vor să uniformizeze dreptul din toate statele membre, ci regula conflictului de jurisdicție, găsirea tribunalului com- competent, ceea ce înseamnă care este legislația aplicabilă în domeniul contractelor uh, care implică persoane în state diferite, în bunuri mobile, imobile, proprietatea industrială, contracte, chiar dacă aceste contracte se găsesc în locuri diferite. Toate acestea trebuie să fie Uh, guvernate de un cod european. Atâta timp cât nu avem un cod uh, internațional privat european, vom avea uh, dificultăți considerabile și acest raport încearcă să facă pași în acest sens. Vă mulțumesc. Raportul Parvanova acum. Dăm cuvântul domnului Miroslav Micolasici. Se pare că domnul lipsește, atunci dau cuvântul doamnei Dusana uh, Roitova. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, de acord uh, cu autorul acestui uh, raport și anume că um, minoritățile etnice, femeile din minorități etnice sunt discriminate în diverse moduri și noi trebuie să încercăm să le îmbunătățim situația, mai ales când vine vorba despre accesul la educație și la piața muncii, precum și la îngrijire medicală. Raportul solicită Comisiei să um, elaboreze statistici luând în considerare criteriul etnic, dar uh, legislația în uh, privința drepturilor omului interzice acest lucru. Și întrebarea mea este, oare Comisia va putea oferi aceste statistici fără să încalce dreptul internațional sau există oare vreun efort uh, pentru a schimba legislația în domeniul internațional pentru a putea permite existența unor asemenea statistici? Oare Parlamentul este conștient de acest uh, conflict și asta în ciuda faptului că am susținut acest raport? Domnul Filip Glais are cuvântul acum. Eh, voorzitter ik heb tegen het verslag parvanova gestemd voor de. Mulțumesc, domnule președinte. Este vorba despre integrarea în societate a femeilor din minoritățile etnice. Acest raport, ca multe alte rapoarte corecte din punct de vedere politic, este unul contraproductiv. Se, abia dacă se vorbește despre uh, islam, este ridicol faptul că este omis acest termen și se vorbește despre femeile din minoritatea etnică ce sunt uh, uh, abuzate, discriminate de bărbați din aceeași minoritate. Se spune iarăși că din motive religioase uh, nu trebuie să se facă acest lucru, însă problema este că nu se pune degetul pe rană pentru a se vorbi exact despre ce este vorba. Foarte multe femei din uh, um, de minoritate etnică aparținând islamului nu pot fi integrate în societatea noastră și Parlamentul uh, evită să menționeze acest lucru. În acest context, toate măsurile luate pentru a integra pe femeile uh, din comunitățile musulmane au eșuat. Mulțumesc, spune președintele. Dau cuvântul domnului Jaroslav Kalinowski. Dziękuję, panie przewodniczący. W dzisiejszych czasach... mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Astăzi greșim gândind că persoanele mai în vârstă sunt inutile din punct de vedere al pieței muncii. Nu trebuie însă să uităm că aceste persoane dețin o experiență cumulativă și femeile se află într-o situație precară pentru că sunt supuse discriminării pe piața de muncă. Din acest motiv, femeile suferă mai mult uh, în urma uh, sărăciei sau de diferența de salarizare. Aceste probleme se acutizează în zonele rurale. Mă bucur că acest raport ne mobilizează să facem ceva în acest sens. Vă mulțumesc, spune președintele. Dau cuvântul acum doamnei McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte. Susțin acest raport uh, și aș dori să atrag atenția asupra a trei alineate pe care eu le consider foarte importante, având în vedere um, încercarea de a duce la azil uh, bătrânii. E vorba despre alineatele 17, 19 și 25, care uh, sunt uh, încurajatoare din acest punct de vedere, practic, ni se spune că putem îngriji și altfel uh, bătrânii și trebuie să ne asigurăm că bătrânii pot să uh, trăiască independent uh, la propriile domicilii și că există sprijin pentru ei în acest sens și ne a trebuit să permitem situația în care se face profit de pe urma bătrânilor care vor fi trimiși la azil. Alineatul 13 reconciliază munca și uh, îngrijirea și aș dori să spun uh, aici că în Europa și dincolo de Europa trebuie reconciliată și viața politică cu îngrijirea. Aș dori să fac uh, un studiu în legătură cu numărul celor din Parlament care au și un rol de îngrijire, nu doar unul politic. Mulțumesc. Mulțumim, dau cuvântul doamnei Erminia Manzoni. Mulțumesc, domnule președinte. Am votat pentru acest raport, deoarece cred că este vorba despre principii extrem de importante, discutând despre îmbătrânire sau despre populația care îmbătrânește. Aceasta trebuie să fie recunoscută ca atare pentru că, iată, criza economică afectează în special femeile înaintate în vârstă nu trebuie să uităm care este situația acestor femei și să nu uităm că femeile sunt mult mai expuse sărăciei și deseori uh, sunt excluse din societate. Tocmai de aceea ar trebui să dăm curs unor astfel de inițiative astfel încât să creăm o Europa a popoarelor și a oamenilor. Trebuie să facem studii statistice, să colectăm date, astfel încât să vedem care este echilibrul, dintre, echilibrul de gen uh, și să constatăm uh, modul în care a evoluat acesta. Când discutăm despre populația în îmbătrânire, trebuie desigur să ținem cont și de structurarea pe categorii de vârstă. Acestea sunt niște principii extrem de importante pentru a veni cu un mecanism privind intrarea în pensie. Mai mult decât atât, dimensiunea de gen trebuie să fie inclusă și în sistemul de pensii, Trebuie să ținem cont de această chestiune și când vine vorba despre vârsta intrării în, la pensie. În anumite țări, de exemplu în Italia, se întâmplă deja acest uh, lucru. Sistemul național de pensii este acum adaptat la nevoile europene și cred că aceasta este uh, acum uh, provocarea principală. Doamna Roitova are cuvântul, spune președintele. Să Mulțumesc, domnule președinte. Am votat împotriva acestui raport pentru că a fost adoptată o propunere ca statele membre să țină cont de situația uh, specifică a populației din minoritățile sexuale. Înseamnă că aceste persoane ar trebui să aibă o poziție mai bună decât alte persoane în vârstă. Uh, femeile în vârstă sunt mai protejate Uh, și în același timp au un venit mai scăzut pentru că aceste femei și-au îngrijit familia. Însă acest lucru nu are uh, de-a face cu orientarea sexuală. Vă mulțumesc, spune președintele domnul Kelly. Uh, mă bucur să susțin acest raport. Am fost singura persoană care a asistat la dezbatere seara trecută și care nu s-a exprimat. Um, Mai degrabă decât să se fi vorbit despre rolul femeilor într-o societate în curs de bătrânie, ar fi trebuit să vorbim despre tratamentul uh, femeilor uh, într-o societate care îmbătrânește. Pentru că există o disparitate între pensii, uh, între femei și bărbați, ceea ce n-ar trebui să fie acceptabil într-o societate democratică. Practic, există o nevoie urgentă de a mm, uh, organiza o discuție în legătură cu rolul femeilor și bărbaților într-o societate în îmbătrânire. Și uh, Trebuie gândite și implicațiile economice și buget în legătură cu acest subiect, pentru că acestea nu au fost uh, gândite astfel uh, uh, încât să facă față unor situații în care lucrurile nu merg conform planului. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Trecem la ultimul raport, raportul Lochegard și dau cuvântul domnului Clemente Mastela. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Am vrut doar să spun că am votat pentru acest raport, deoarece este unul extrem de important în, când vine vorba despre uh, raportul dintre politicieni și jurnaliști și relația de încredere. Pentru mine aceasta este premisa participării conștiente a cetățenilor la construcția europeană la ultimele alegeri europene, am constatat că există o tendință în creștere de a nu participa la urne. Și acest lucru afectează Europa pe mai multe planuri. Arată faptul că cetățenii sunt prost informați în ceea ce privește temele europene politici și politicele, politicile europene și se simt destul de departe de instituțiile noastre. În tratatul de la Lisabona există o altă participare a cetățenilor stipulată la construcția europeană și în acest context cred că ar trebui să facem tot posibilul pentru a depăși limitele ce există între noi și cetățeni. Ar trebui să acordăm acces liber cetățenilor la materiale informative europene, ar trebui ca instituțiile să lucreze în paralel cu diferitele autorități pe plan național pentru a îmbunătăți relația de comunicare. Aceste lucruri trebuie să se întâmple pentru ca cetățenii să fie încurajați să participe și să fie mai bine informați. Mulțumesc, domnule Mastera. Domnul Lockegaard. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mă bucur că astăzi am adoptat acest raport în ceea ce privește mai bună comunicare în Uniunea Europeană. Eu am votat și pentru rezoluția comună pe care PPE, ECR și ALDE au adoptat-o. Este un document care uh, ține cont de toate propunerile făcute în luna martie în comisia competentă. Uh, au existat mai multe compromisuri care care vreau să se regăsească în votul final, însă din păcate acest lucru nu a funcționat și anumite părți au dispărut. Însă, Mă bucur că aceste propuneri au dus la o dezbatere bună și că putem și că reprezintă o bază bună. Vă mulțumesc, spune președintele. Are cu acum doamna McGuinness. Thank you, President. I was particularly... Mulțumesc, domnule președinte. M-am bucurat să susțin acest raport, fiind fost jurnalist și înțeleg ambele părți ale acestui argument, uh, mai întâi ca jurnalist și apoi ca politician. Există însă un pericol atunci când vine vorba de schimbul de informații cu jurnaliștii și cred că ar trebui să fim atenți la acest aspect. Preocuparea mea este că criza economică acum practic um, presupune că mulți jurnaliști ajung pe drumuri, asta s-a întâmplat și în uh, Irlanda, la stațiile uh, locale de radio, să spunem, sau la ziare locale, unde a existat presiunea de a da afară oameni. Jurnalismul va avea de suferit din această cauză, pentru că jurnaliștii nu vor mai avea timp uh, să uh, elaboreze reportaje adevărate, și vor fi prinși mereu pe picior greșit. Dacă subiectele lor nu au o anumită uh, relevanță, nu vor mai fi uh, citite. Prin urmare, um, va trebui să uh, facem munca jurnaliștilor europeni relevantă la nivel local. Mulțumim, doamnă McGuinness. Acum dau cuvântul domnul Oliș, Vlasac. Vážený pane předsedo, pozitive... Mulțumesc, domnule președinte. Aspectul pozitiv legat de acest raport este acela că recunoaște rolul crescând al Parlamentelor Naționale și sublinează principiul subsidiarității. De asemenea, ne referim și la propuneri privitoare la îmbunătățirea transparenței, uh, la îmbunătățirea situației jurnaliștilor și așa mai departe, lucruri demne de susținut. De cealaltă parte însă, include și câteva chestiuni mai problematice. În primul rând, propune ca un grup de, să fie creat un grup de corespondenți care să trateze într-o manieră mai educativă chestiunile europene. De asemenea, se stipulează faptul că fiecare stat membru să aibă un oficiu specializat pentru chestiuni europene care să explice politicile europene. Totodată, se propune și ca Uh, oficiul informativ al Parlamentului să primească un buget mai ridicat. Eu cred că putem să ajungem la o situație mai bună, nu mărind, mărind bugetul, ci îmbunătățind eficiența. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Doamna Ines Faidev are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Este pozitiv faptul că acest raport ne reamintește tuturor care este motivul pentru care există jurnaliștii și anume să informeze pe cetățeni ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Trebuie incluse aceste chestiuni și în programele școlare, pentru că acum avem foarte multe informații despre Uniunea Europeană. Birourile informative din statele membre capăt așadar un rol crescut. Doresc să subliniez încă un lucru. Este important să controlăm ce anume se petrece în aceste birouri informative și cu câtă eficiență este, sunt utilizate mijloacele oferite acestora. Este pozitiv încă un aspect, și anume faptul că Euronews a fost elaborat foarte, a fost evaluat foarte bine, ca fiind foarte bun. Este, eu consider că ar trebui să existe acest canal disponibil în toate limbile europene, pentru că, iată, în Letonia primim informații doar în rusă. Jurnalismul independent este de asemenea extrem de important. În acest context a trebuit să creăm un cadru în care Uniunea Europeană să conlucreze cu mijloace de comunicare în masă mult mai bine, în special în țările în care nu există voință politică pentru această legislație. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. are cuvântul. Uh, this report... Mulțumesc, domnule președinte, acest raport și rezoluția pe care am votat pe care am votat-o astăzi examinează felul în care se schimbă mass media. Însă a devenit o listă de dorințe pentru deputații care au uh, dorit să uh, fie, ca activitatea lor să fie mai bine reprezentată în presă. Uh eu cred în libertatea de exprimare și cred și în jurnalismul independent. Dacă se finanțează jurnaliștii uh, pentru a acoperi, uh, pentru a vorbi despre problemele europene și despre activitatea instituțiilor europene, acest lucru se, se numește propagandă. trebuie să încurajăm angajarea democratică uh, în mod egal și corect Mulțumesc, uh, doamnă colegă. Se suspendă aici sesiunea noastră și vom reîncepe lucrările la ora 15.